Am luat la cunoștință acest lucru și trecem acum la voturi. Primul vot este pe marginea raportului doamnei Iotova cu un singur vot pentru împotriva abțineri se adoptă. Felicitări raportorului nostru. Următorul punct, raportul doamnei Angelili cu privire la abuzul sexual al copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă. Propunere de directivă, amendamentul 1, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Comis, propunerea comisiei acum a fost amendată pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum proiectul de rege, rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, votul a fost deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat cu o mare majoritate. Felicitări raportoarei noastre. Următorul punct este votul pe marginea raportului domnului Lambert cu privire la <clears throat> resortizanții țărilor terțe sau apatriz, propunere de directivă. Amendamentul 1, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Propunerea comisiei astfel cum a fost amendată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și proiectul de rezoluție legislativă, amendamentul 2, vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție legislativă prin vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Încă o dată felicitări și de această dată raportorului nostru. Următorul punct se referă la votul cu privire la moțiunea de rezoluție a grupului GUE în ceea ce privește solicitarea de viză al Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea dintre tratatele și acordul UE-Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la votul pe marginea raportului doamnei Interveld în ceea ce privește acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind dalete din registrul pasagerilor. Votăm proiectul de rezoluție legislativă cu, prin vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări raportoarei. Următorul punct este votul cu privire la șapte moțiuni de rezoluție în ceea ce privește situația în Egipt și Siria, în special situația comunităților creștine. În primul rând, cred că domnul Mauro are un amendament oral. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi lectura foarte rapid amendamentul tehnic deja la care am ajuns la un acord cu celelalte state membre. Solicită statelor membre UE să respecte în mod strict uh, poziția comună a Uniunii Europene cu privire la exportul de arme. Solicită vicepreședintei Comisiei înalte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și uh, securitate, doamne Catherine Ashton, să solicite statelor membre să implementeze pe deplin și să respecte cerințele poziției comune. Mulțumesc. Există obiecții? Supunem la vot acest amendament pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Moțiunea de rezoluție în integralitatea sa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoare, următorul vot, moțiuni de rezoluție în ceea ce privește evoluțiile actuale din Ucraina. Supun la vot <clears throat> aliniatul 2, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Aici nu a fost clar. Haideți să verificăm. Partea a doua a aliniatului 2, v-aș ruga. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 3 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 9, vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și moțiunea comună de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la rezoluția din partea Comisiei ENVI în ceea ce privește rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice. Vă rog să aveți în vedere că textul corect aliniatului 32 a moțiunii, așa cum a fost adoptat în comisie, va fi uh, reluat în considerare în textul pe care îl votăm, amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, prin vot nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul acum. Se respinge. Aliniatul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. S-a deschis votul. a votat, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 prin vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și amendamentul se adoptă. Amendamentul 3, tot prin vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și amendamentul a fost adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 prin vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și amendamentul se adoptă. Și de aceea vă supun la vot moțiunea de rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Thank you. Well, that was very painless. Yes. oh, no, you can't. We now come to the explanations of vote and firstly... Trecem acum la explicațiile de vot. Mai întâi, uh, pe marginea raportului Iotova, domnul Silvestris.